Bun, dragi colegi, așadar, declară deschisă reuniunea noastră de astăzi și de mâine a Comisiei pentru Comerț Internațional. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Există din partea dumneavoastră mm, obiecții? Văd că nu. Atunci, ordinea de zi este adoptată. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal. Întotdeauna procedăm astfel. Dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu sunt exprimate obiecții, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Și așa vom face, aceasta e procedura pe care o aplicăm și pe viitor. La punctul 3, comunicările obișnuite ale președintelui. Comisia noastră este transmisă pe internet și avem mulți fani fideli de la Tallinn, la Lüneburg, la Lisabona și Roma, astfel încât avem uh, mulți uh, telespectatori, spune președintele, și deci uh, trebuie să ne comportăm în consecință. În ceea ce privește ultimele rezultatele negocierilor, vreau doar să vă informez că, pe de o parte, aici, în Parlament, avem un nou acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare. L-am adoptat ceea ce se aplică și reuniunilor trialogului, evaluărilor de impact și așa mai departe. Ce este palpitant însă este mai ales faptul că acum rapid trebuie să mergem mai departe cu negocierile între cele două instituții în ideea unei mai bune cooperări în domeniul relațiilor externe. Aici, în mod conștient, până acum, în cadrul acordului uh, interinstituțional, aceste chestiuni nu au fost incluse. Deci vom face presiuni foarte puternice în acest sens. În al doilea rând, acordul privind uh, bunurile de mediu pare să facă progrese bune. Cea de-a 12-a rundă a avut loc în martie și experții vamali s-au întâlnit încă o dată în plus și se pare că sunt perspective bune pentru acest acord în cadrul OMC. care sperăm că uh, va continua cu o întâlnire peste o lună, două. Și, în ultimul rând, vreau să vă spun că pe 17 martie, în cadrul consultării publice privind uh, statutul de economie de piață pentru China, va avea loc o conferință TDI a Comisiei. Cecilia Malmström va ține o cuvântare de deschidere și apoi uh, diversi experți ai comisiei vor uh, explica poziția și vor intra în dialog cu părțile interesate. Deci cei care sunt interesați de acest uh, subiect sunt invitați. Și astăzi ajungem la punctul 4 și aici mă bucur în mod deosebit să pot să salut pe vechiul nostru cunoscut, uh, prieten, Jean-Luc de Marti, director general al DG Comerț, care este astăzi alături de noi. Bine ai venit, Jean-Luc! Noi avem un schimb de opinii periodic cu dumneavoastră cu privire la politica comercială a Uniunii Europene și astăzi după amiază vom continua acest uh, dialog. Primele 30 de minute sunt dedicate unui subiect deosebit, și anume acordul Uniunii Europene cu Canada, așa numitul acord CETA. Vă aduceți aminte, pe 29 februarie, ministra de comerț canadiană și Cecilia Malmström au anunțat împreună rezultatul procesului de așa numită periere juridică, legal scrubbing, în, cazul, în cadrul uh, procesului respectiv, uh, protecția investitorilor a fost uh, modificată în mod fundamental, o operațiune singulară. Eu nu mi-aduc aminte de niciun alt acord comercial în care, în cadrul acestui proces de reglaj fin juridic, să se mai facă modificări fundamentale, modificări de substanță. Negocierile au fost, deci, încheiate, textul este în curs de traducere și apoi de, Consiliul va decide cu privire la semnarea acestuia și apoi vom avea suficient uh, timp să discutăm uh, intens acest uh, acord înainte de a veni la momentul ratificării. Mă bucur că Jean-Luc Mati este aici pentru a ne oferi câteva informații cu privire la acest acord. Apoi aș da cuvântul Uh, raportorilor uh, care sunt uh, vizați de acest subiect. Jean-Luc, te rog. Thank you, Chairman. Thank, thank you, Bernd. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Avem vești bune în ceea ce privește CETA și Probabil că, pentru că avem vești bune, sunt mai puține persoane în sală decât ne-am fi așteptat, nu știu sigur, dar oricum revizuirea legală a textului s-a făcut și avem acum în sfârșit textul final. Text revizuit cu importante modificări la capitolul de investiții. În urma unor dezbateri uh, intense între cele două părți, care s-au terminat cu succes uh, după ce noul guvern uh, a intrat în funcțiuni în octombrie anul trecut. Deci uh, textul cu modificările la investiții este public pe site-ul DigiTrade de luna trecută. Noua abordare în acord cu canadienii și susținută pe deplin de doamna Cristina Freeland, ministrul pentru comerț, se referă la noul mecanism pentru litigi și implementează un nou sistem mai transparent uh, la nivelul justiției. E vorba de o transparență totală a procedurilor și standarde de protecție a investitorilor, în special uh, în ceea ce privește exproprierile indirecte uh, și cererile indirecte care vin prin sistem. Aceasta garantează și uh, protecția și dreptul statului de a reglementa și stabilește un context care să asigure uh, un mediu echilibrat pentru uh, sistemul de arbitraj și include mai multe inovații. După ultimele modificări, CETA include acum toate elementele cheie din abordarea UE asupra protecției uh, investitorilor și uh, mecanismul de arbitraj pentru investitori, ceea ce a cerut Parlamentul acesta. Iată care sunt următoarele elemente principale. În primul rând avem un nou articol care permite reglementarea politicilor publice la toate nivelurile de guvernanță. În al doilea rând, nu vor mai exista uh, măsuri de arbitraj ad hoc în cadrul CETA, ci va exista un sistem permanent și instituționalizat, un uh, tribunal care este înființat prin acest acord. Membrii tribunalului nu vor mai fi numiți uh, de către investitori, ci de cele două părți reprezentante UE și Canada. Aceasta se va baza pe competențele membrilor și uh, alegerea se va face la întâmplare între candidați pentru ca procedura să fie total transparentă. Există și cerințe foarte clare la nivelul eticii pentru a evita orice fel de conflict de interese. De exemplu, uh, nu se permite uh, o dublă implicare deci, uh, posibilitatea ca experții să fie prezenți în niciun alt mecanism de soluționare a litigilor în domeniul investițiilor. Acest mecanism trebuie să intre în vigoare în curând și este vorba de un mecanism care este asemănător cu cel existent în legislațiile naționale. Există și posibilitatea de a face apel, um, referințe în ceea ce privește etica și așa mai departe. Există și o susținere administrativă și mm, chestiunile de remunerare care vor fi adoptate în curând de către Comitetul CETA, care va intra în vigoare. Există și acest angajament de a înființa o curte permanentă în ceea ce privește soluționarea litigilor. În felul acesta se stabilește un sistem uh, paralel care să nu mai aibă probleme cu legitimitatea politică. Noul guvern canadian și noi am respins însă această ultimă propunere pentru că noul sistem uh, care a fost propus respectă cerințele indicate de statele membre și de Parlamentul European. În concluzie, acestea sunt vești bune și pentru noua politică de investiții, pentru că aceasta dovedește că dăm dovadă de seriozitate, iar um, acordul de liber schimb um, Cu Vietnamul este de asemenea un sistem care va ține cont de aceste cerințe și uh, Uniunea Europeană își va continua agenda de investiții în același sens. Iată că de acum încolo nu mai suntem singuri. Negocierea nu se referă uh, doar la investiții, deși ar putea părea așa. Uh, întrebarea care se pune este de ce acordul CETA este unul bun. CETA este acordul de liber schimb uh, cel mai extins din punct de vedere comercial, în special pentru că stabilește noi standarde pentru investiții. Acest lucru este esențial pentru toți partenerii comerciali pe care îi avem și arată că Uniunea Europeană poate ajunge la acorduri de liber schimb um, foarte bune, fără să renunțe la ambițiile sale și fără să slăbească standardele. CETA oferă un acces pe piață deosebit de mare uh, pentru UE, de asemenea din punct de vedere al produselor maritime, care sunt un sector cheie, și stabilește certitudine juridică pentru domeniile cheie. Aceasta îmbunătățește în mod clar mobilitatea pentru furnizorii de servicii, pentru că, în primul rând, facilitează personalul, uh, transferul de personal peste Atlantic. În al doilea rând, permite companiilor să țină cont de interese speciale în ceea ce privește uh, furnizorii de software, mașinării speciale și așa mai departe și, în al treilea rând, permite recunoașterea competențelor profesionale pentru anumite sectoare reglementate, cum ar fi, de exemplu, arhitectura contabilă și așa mai departe. Mai mult decât atât, uh, permite o anumită autonomie uh, autorităților de reglementare din cadrul UE. Prin CETA, Uniunea Europeană obține un acces deosebit de bun pe piața canadiană și companiile europene se pot prezenta la licitații guvernamentale la toate nivelurile, indiferent că e vorba de nivelul federal, provincial sau municipal. CETA oferă de asemenea un nou acces pe piață pentru produsele lactate și oferă un acces pentru produsele alimentare fără taxe vamale. Aceasta este un adevărat succes, în special pentru care în special pentru o țară care era foarte atentă la indicațiile geografice, astfel încât am ajuns la un sistem comparabil cu al nostru. Se oferă, de asemenea, Um, condiții favorabile pentru exporturile noastre prin reducerea semnificativă a taxelor vamale. Există și un proces de certificare pentru produse electrice, electronice, uh, echipamente de tot felul, etc. Care sunt însă următorii pași? Comisia dorește să adopte acest acord până în iunie, după care va fi supus Consiliului și, bineînțeles, și Parlamentului în același timp. Consiliul ar dori uh, semnarea acestui acord uh, CETA alături de acordul de parteneriat în, cadrul, în cadrul summitului din octombrie. După aceea, acordul va fi supus consultării Parlamentului. Iată, avem în sfârșit un acord de liber schimb foarte inovator și cu reguli inovatoare în ceea ce privește accesul pe piață. Comisia și-a respectat angajamentele și am ținut cont în special de cererea făcută de Parlament pentru ca CETA să faciliteze noi politici în domeniul investițiilor, așa cum s-a cerut anul trecut. Procesul de revizuire n-a fost unul ușor, dar pot să vă asigur că eram foarte conștienți de importanța sarcinii pe care ne-o acordaserăți și am făcut-o foarte hotărâți. După cum vedeți, rezultatul a ținut cont de cerințele dumneavoastră și pot să spun că și guvernul canadian a avut un rol foarte pozitiv pentru că Sistemul de soluționare a litigiilor pentru investitori la care am ajuns este unul absolut inovator. Vestea cea bună este că acum, după foarte multe eforturi făcute de ambele părți, S-a ajuns la standarde foarte bune în cadrul CETA și aceasta reprezintă vești bune pentru cetățeni și pentru companiile noastre. Sper să trecem printr-o ratificare ușoară. Aceasta va fi favorabilă cetățenilor și companiilor noastre și vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-o acordați în acest proces. Și acum e clar că acest acord a fost foarte ambițios dar uh, cu toate acestea e departe de a fi ajuns acolo unde ne-am fi dorit să ajungă și anume să avem o adevărată piață integrată între UE și Canada, pentru că acesta de fapt nu putea fi obiectivul nostru niciodată și n-am fi putut ajunge niciodată până într-acolo. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Jean-Luc, pentru această primă introducere în ceea ce privește acordul CETA. Dragi colegi, avem o persoană înscrise la luare de cuvânt și avem 20 de minute la dispoziție. Vă rog să țineți cont de faptul că este un prim schimb de opinii pe care îl vom dedica mai degrabă chestiunilor procedurale. Nu putem uh, dezbate acum în detaliu uh, toate amănuntele și Ne așteaptă și procesul de ratificare, deci mai avem uh, cel puțin un an la dispoziție pentru a intra în detalii. Așa că v-aș ruga să respectați limita de două minute pe vorbitor și am să dau cuvântul în primul rând raportorului domnului Pabrix. Well, first of... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să o felicit Comisia pentru această revizuire cu un anată de succes a chestiunilor juridice din acordul CETA Cred că putem să felicităm Comisia și, în mod deosebit, negociatorii. Nu numai că v-ați deplinit uh, mandatul încredințat uh, anterior de Parlament Comisiei, dar uh, ați făcut chiar mai mult decât atât, mai ales atunci când este vorba de Tribunalul Internațional, Cred că este un uh, progres uh, semnificativ pentru că viața merge înainte și în această etapă cred că putem spune că acordul CETA este probabil acordul comercial de cea mai bună calitate și cel mai uh, cuprinzător pe care l-a vizat anterior Uniunea Europeană. Felicitări încă o dată pentru acest lucru. De asemenea, aș vrea să spun că, așa cum văd eu lucrurile, noi trebuie uh, să uh, fim uh, mulțumiți de modul în care a fost rezervat capitolul de rezolvare a litigilor. A fost unul dintre capitolele discutat în mod public uh, cel mai intens și semnificația sa este evidentă. Așadar, împreună cu colegii mei, aștept să primim uh, documentul final pentru discuții și, așa cum a spus președintele, să mergem înainte cât mai lin cu putință, pentru că timpul nu ne așteaptă. Mulțumesc, domnul Moisa. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a spune că ceea ce voi spune nu uh, aduce niciun fel de atingere dezbatelor pe care le avem în această comisie, în Parlament și în grupul meu și de știind că există colegi care trebuie încă să analizeze textul, noi trebuie să facem, să înțelegem fiecare nuanță, fiecare detaliu. Cu toate acestea, ar fi nedrept ca eu să nu menționez că este o victorie importantă pentru Parlament, o victorie importantă pentru grupul nostru care, în mod deosebit, a făcut uh, presiuni pentru ceea ce numeam ISDS, deci uh, instrumentul de rezolvare a litigilor, nu este o cosmetizare, ci este o schimbare de paradigmă viitoarea traiectorie a negocierilor, a investițiilor s-a schimbat și nu sunt cuvinte mari. Momentul în care CETA a fost periat așa cum trebuie din punct de vedere juridic. Cred că este corect să felicităm Comisia pentru munca uriașă pe care a depus-o și pentru acest uh, salt important în modificarea tratatului și asta fără uh, să nu ne gândim și la îmbunătățirile viitoare care vor fi aduse. Acum trebuie să judecăm acordul uh, CETA uh, în general. Sigur, s-ar putea să există plusuri sau minusuri în diverse locuri, dar trebuie să judecăm acum acordul în ansamblul său Aș vrea să îl rog pe Jean-Luc să ne dea câteva detalii. Dacă vreți să mă opresc aici, domnule președinte? Nu. Cum credeți că acest prag uh, care a fost uh, uh, stabilit în CETA va fi avut în vedere în contextul TTIP? Este luni uh, după amiază, așa încât nu o las personal că nu suntem mai mulți în sală. Mă, că, mă bucur că ați făcut o actualizare a stadiului în care ne aflăm cu uh, CETA. Din punctul de vedere al ECR, mă bucur că mergem mai departe cu uh, negocierile. Le-am luat de pe raft, le-am desprăfuit și mergem mai departe. Cum vor funcționa lucrurile? Dacă acest sistem va fi uh, construit pe baze multilaterale, uh, cum uh, se va proceda mergând de la o, o parte la alta? Unde vom găsi terenul comun? s-au purtat deja discuții în legătură cu modul în care va funcționa această curte, acest tribunal al investițiilor pentru a găsi un, uh, o soluție în, pentru investițiile în uh, cadrul uh, CETA. Apoi, în ceea ce privește calendarul, sunteți convins că vom respecta calendarul și vom asista la o finalizare în 2016 sau vom intra în 2017? Maritia. Mulțumesc pentru ceea ce ne-ați împărtășit în legătură cu stadiul la care s-a ajuns. Vreau să felicit Comisia și mă bucur că multe dintre îngrijorările exprimate de Parlament, în special în legătură cu protecția investițiilor, a fost luat în considerare noi trebuie să jucăm un uh, rol uh, conducător uh, pentru a reforma sistemul de, investi- de protecție a investitorilor. Săptămâna viitoare acest, această comisie, o delegație a Comisiei INTA va merge în Canada. Vom discuta progresul realizat în cadrul negocierilor și următorii pași cu omologii noștri canadieni Interesant de ce este acest calendar al Comisiei, de ce se discută numai în iunie sau iulie. Ni s-a spus că avem un an să lucrăm asupra acestui acord. Am pierdut ceva timp și dacă ar depinde de grupul nostru, suntem gata să mergem mai departe. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Este interesant pentru că mulți au uh, vrut să facă o corelare uh, TTIP-CETA. Uh, Eu nu susțin uh, această corelare. Canada și Statele Unite sunt două țări diferite, însă cred că o serie de puncte care au fost tratate în CETA vor fi tratate și în cadrul TTIP. Doamna Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Demarti. Vă dau uh, răstimpul necesar să vă puneți căștile. După părerea mea, uh, plângerile făcute de 150.000 de uh, oameni nu au fost rezolvate. Investitorii încă uh, Uh, verifică uh, tot ce se întâmplă uh, în raport cu tratatul și nu cu legislația națională. Acest lucru nu apare în acord. S-a făcut un studiu în ceea ce privește TTIP-ul și mulțumesc Comisiei pentru acest Uh, studiu probabil că a ținut cont de critica făcută de profesorul Deville, dar dacă vedem ultimile evoluții, CETA nu conține niciun fel de clauze uh, de garanție temporare. Nu există aranjamente în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. De asemenea, trebuie să uh, avem în vedere și Tratatul Organizației Internaționale a Muncii și așa mai departe șase dintre cele opt uh, convenții ale OIM uh, nu au fost ratificate de uh, Canada. CETA nu are niciun capitol în ceea ce privește IMM-urile, chiar dacă IMM-urile sunt motivul uh, pentru care avem acest acord. Cred că aici avem o problemă. Cum va trece prin Parlament, după părerea noastră? Mulțumesc, uh, domnule Demati. Trebuie și eu să uh, vă felicit, să-l felicit și pe primul ministru Harvard care s-a uh, bătut foarte mult ca să fie 45.000 de tone de carne de vită și 65.000 de tone de porc care să intre pe piața Uniunii Europene. Trebuie să felicit Comisia Europeană pentru că a sacrificat uh, uh, directiva privind uh, calitatea carburanților și asta cu trei săptămâni după încheierea negocierilor. Deci, în această negociere, pentru mine nu este o veste bună, pentru că, pe de-o parte, există multe elemente ale negocierilor care nu corespund intereselor Uniunii Europene, am uh, citit și uh, am citit lucrarea domnului Messer în legătură cu deschiderea uh, piețelor de achiziții publice europene. Nu numai Parlamentul European a spus că Comisia a subestimat daunele pe care le va face deschiderea piețelor de achiziții publice multor întreprinderi europene, și răspund colegului nostru socialist în ceea ce privește uh, rezolvarea, soluționarea litigiilor dintre investitor și stat. Uh, sigur, se spune mai explicit că întreprinderile vor putea să atace în instanță uh, statul. În realitate, se va spune, nu este un sistem privat, nu e vorba de un sistem public, pentru că, până la urmă, magistrații ascultă uh, interesul general, echilibrul uh, instanțelor. Deci este un sistem privat care transferă suveranitatea noastră uh, democratică și politică întreprinderilor. Și eu sunt uh, uluit uh, că s-au făcut astfel de Uh, propuneri. Avem un studiu de impact care să spună că întreprinderile europene cunosc probleme uh, de jurisdicție în Canada. Nu am văzut uh, un studiu de impact care să justifice un astfel de transfer de suveranitate către întreprinderi. Pentru că în Canada majoritatea întreprinderilor canadiene și uh, quasi totalitatea celor americane vor putea să atace uh, instituțiile europene, întreprinderile europene. Domnul Ferrand. Intervin în ca, uh, ca uh, și coordonator. Uh, uh, S-au spus multe lucruri și le împărtășesc, însă Ă, acest tratat, ca și fratele lui mai mare TTIP-ul, a fost instituit în opacitate totală. În ceea ce privește sectorul agricol, astăzi are loc ă, la Bruxelles summitul ă, agricol și agricultorii, crescătorii de vită, de, de vite și de porci sunt în mod deosebit afectați în legătură cu aceste hotărâri care se au la nivelul statelor. Am văzut, vor fi instanțe de arbitraj care vor da întotdeauna dreptate multinaționalelor în detrimentul statelor. Cu 10 uh, zile în urmă am participat la un grup în ceea ce crește grupul uh, CETA și m-a uh, întristat să văd că numai uh, vreo 180 de uh, denumiri de origine controlată vor fi uh, protejată și mii de uh, alte denumiri vor fi amenințate în Europa. Asta este o provocare uh, îngrozitoare pentru agricultura uh, europeană. Um, bună ziua, uh, CETA Uh, este un acord uh, dăunător, uh, un acord care îmi face rău, nu. Este o greșeală să vă imagine acest lucru. Comisia a spus că acest lucru va duce la creștere și la locuri de muncă și poate unii cred acest lucru, însă pentru prima oară există un acord internațional între două blocuri Uh, avansate uh, care permite uh, ca să acționeze în instan instanță un astfel de grup. Va exista un tribunal internațional care va scurt circuita instanțele naționale și îi va fi încredințată o competență prea mare. Acest lucru creează un tribunal supranațional care va costa foarte mult pentru contribuabilul uh, european, chiar dacă această instanță va lucra în favoarea sau în defavoarea contribuabilului european. Investitorii primesc uh, și ei multe drepturi. Acest lucru a fost uh, anunțat recent. Așa cum a spus colegul meu, nu înseamnă să dăm drepturi uh, numai investitorii, uh, investitorilor canadieni, ci uh, și uh, sucursalelor, uh, filialelor acestora. În ciuda argumentelor comisiei, nu cred că în ceea ce privește siguranța alimentară, că aceasta a fost abordată așa cum trebuie, vor fi multe chestiuni uh, în discuție. Uh, Uniunea Europeană și Canada creează un sistem care nu permite abordarea acestui subiect dacă vrem să uh, interzicem OMG-urile uh, uh, în Europa, prin acest mecanism, din cadrul acordului, acest lucru va deveni mult mai dificil. Nimeni nu poate să oprească să facă ceea ce doresc. Sunt numai 145 de indicații geografice care sunt acceptate de Canada. Numai câteva din aceste indicații geografice sunt uh, protejate. În concluzie, nu sunt împotriva comerțului, dar de ce un acord de liber schimb trebuie să uh, miște, să mute uh, puterea suverană de la țări la întreprinderi? Aș dori să salut faptul că Comisia a spus că este imposibil să redeschidem negocierile, însă imposibilul este uneori posibil și am uh, văzut că vreau să vă pun două întrebări rapide. Acest uh, Parlament a cerut să fie uh, eliminate serviciile publice din acord. De ce atunci când ați uh, renegociat și prin acest proces de periere a tratatului. Uh, de ce ați uh, uh, scos soluționarea litigilor dintre investitor și stat? Pentru că în felul acesta nu mai există o protecție similară. Apoi, o nouă întrebare în legătură cu soluționarea litigiilor dintre investitor și stat. S-a cerut ca noul sistem să respecte jurisdicția Curții de Justiție Europene și a instanțelor europene. Puteți să explicați Uh, cum este respectată această cerere prin uh, propunerile la care s-a ajuns în CETA? Alors moi je voudrais euh, intervenir sur l'ASIS. Euh, vraiment... Aș vrea să intervin în legătură cu acest uh, mecanism de soluționare a litigilor. Uh, ICS, ce justifică existența unei astfel de curți și de ce justiția canadiană este atât de slabă încât uh, să justifice această curte, pentru că această instanță reprezintă o cheltuială în plus și vreau să vă întreb dacă s-a făcut o analiză a beneficiilor asupra acestei situații. De asemenea, vreau să vă întreb că în caz, dacă în cazul unui sistem de justiție puternic, uh, un astfel de mecanism uh, ar fi dus uh, la o mai bună reglementare, better regulation. Și care este interesul Europei de a avea un astfel de sistem, uh, dacă nu acela de a deschide ușa către alte sisteme? Eu cred că sistemul canadian sau cazul canadian este unul izolat. Dumneavoastră ați vorbit despre accesul pe piață și noi vom vota o rezoluție asupra TISA. Vreau să vă întreb în ce măsură s-au respectat liniile roșii votate la Parlament în ceea ce privește accesul pe piața serviciilor. Noua modalitate de funcționare nu există în cadrul OMC-ului și vreau să vă întreb de ce ați ales uh, listele pozitive. Definiția serviciilor, pe de altă parte, nu este foarte bine făcută și vreau să vă întreb dacă nemții sunt uh, foarte îngrijorați în legătură cu un astfel de mecanism sau dacă există un adevărat risc pe această temă. O ultimă întrebare. Spuneați că veți veni în fața Parlamentului pentru consultări și nu am înțeles prea bine expresia dumneavoastră, poate că n-a fost bună traducerea. Eu cred că la Parlament se vine pentru ratificare, nu pentru consultare. Deci vreau să vă întreb dacă acest acord ar putea intra în vigoare fără a avea și acordul Parlamentului. Mulțumesc. Mr. Buchner. Domnul Buchner. Vielen Dank, Herr Generaldirektor. Mulțumesc, domnule director general, pentru prezentarea dumneavoastră foarte pozitivă a acestui acord. Sistemul uh, ICS, Investment Court System, este acum parte a acordului și multe organizații de experți uh, s-au exprimat în mod foarte clar critic față de acest sistem. Pentru că e vorba de utilitatea acestuia, de independența lui și de temeiul juridic. Pentru toate acestea a fost criticat foarte aspru. Uh, Poate știți că și Asociația Germană a Judecătorilor s-a exprimat împotriva acestui sistem. Și dacă experți din domeniul juridic exprimă cu toții aceleași rezerve, aceleași îngrijorări și totuși dumneavoastră la comisie uh, rămâneți la poziția dumneavoastră foarte pozitivă și necritică, mă întreb oare toți acești oameni greșesc? Spuneți-ne, vă rog, de ce se creează aceste tribunale excepționale pentru anumite um, pentru anumite uh, grupări? De ce nu sunt tratate toate chestiunile și toate statele în mod egal? De ce se liberalizează sistematic serviciile prin liste negative? De ce să fie aceasta, uh, de ce să fie acesta drumul uh, bun de urmat? Și în cele din urmă, ce se întâmplă cu controlele? S-a spus deja, s-a vorbit despre marile importuri de carne de porc și vită care pot să fie, uh, pot să conțină hormoni și așa mai departe. Uh, se pot face controlele așa cum prevede textul? Mulțumesc, doamna Le Pen. Monsieur de Marti, cet acord de... Mulțumesc, domnule de Marti. Acest acord cu Canada uh, apare și dispare în fața Parlamentului de un an și jumătate în funcție de obiectivele dumneavoastră pe termen scurt. De un an și jumătate se negociază și știați uh, dintotdeauna că acesta este momentul cel mai favorabil pentru a fi trecut cu vederea, practic, fără opoziție din partea cetățenilor. Iată, nimic democratic în aceasta. Ceea ce este absolut uh, normal, pentru că dumneavoastră, în calitate de birocrat, nu reprezentați cetățenii europeni. Aș vrea să ne explicați uh, conținutul în fața cetățenilor și în fața mass media și să nu vă ascundeți în spatele instituțiilor europene. Pentru că, practic, uh, veți pune aici într-o concurență radicală crescătorii din Canada și cei europeni, deci uh, crescătorii de animale din Franța, până la urmă vor fi uciși de măsurile dumneavoastră. Și există și posibilitatea ca multinaționalele să atace statele atunci când uh, consideră că e bine pentru ele. Aceasta oferă o putere suplimentară împotriva statelor, deci împotriva cetățenilor lor. Dumneavoastră doriți acum uh, să eliminați o parte a justiției naționale, transferând procesele multinaționalele la nivelul unei, instan- unei instanțe supranaționale cu judecători uh, privați care vor susține deci interese private, deci nici interesul general, nici bineînțeles principiul democrației, spre deosebire de ceea ce s-a auzit uh, până acum. Modificările făcute sunt doar de natură cosmetică. Dumneavoastră retrageți posibilitatea statelor de a reglementa pentru că acum uh, vor fi speriate de a avea procese repetate din partea multinaționalelor. În încheiere v-aș reaminti, domnule de Marti, că n-ați ținut cont de o cerere uh, record în Europa împotriva proiectului dumneavoastră. 3,5 milioane de europeni au auzit de acest lucru și refuză această instanță privată, dar uh, se pare că nu v-a interesat prea mult. Aceasta este ultima întrebare pe care vreau să vă pun acum. Dacă veți uh, îndrăzni să împiedicați ratificarea acestui acord uh, distrugător la nivelul parlamentelor naționale. Mulțumesc. Thanks a lot, dear colleagues. I'm... Mulțumesc dragi colegi, sunt într totul convins că trebuie, într-adevăr, să parcurgem textul capitol cu capitol, analizând cu mare atenție ce este în acest document, astfel încât să avem uh, informațiile complete referitoare la conținutul textului. Pentru că nu sunt sigur dacă toată lumea cunoaște atât de bine conținutul celor 1600 de pagini de text. Da, sigur că e nevoie de un calendar clar. Vă rog, Jean-Luc, dacă puteți să ne dați încă o dată calendarul, care sunt pașii concreți care vor fi urmați, care sunt uh, posibilitățile procesului de ratificare. Da, mulțumesc, Bent. În ceea ce privește calendarul, Acum, întrebarea sau ce facem acum este să traducem textul de 1600 de pagini și lucrăm cu 23 de limbi, deci e nevoie de timp, chiar dacă toate serviciile noastre traduc, lucrează destul de rapid. Și de aceea comisia va fi pregătită să depună acest uh, text pentru semnare în iunie. Și ca să-i răspund doamnei Șacă, nu putem să mergem mai repede, deja ne mișcăm foarte repede. E clar că prețul democrației este unul pe care trebuie să-l plătim. De aceea sistemul nostru este oarecum uh, greoi, pentru că este foarte democratic, foarte transparent, nu este opac. Și după aceea, Textul va merge la Consiliu în iunie pentru semnare și sperăm să se încheie uh, semnăturile în octombrie, când va fi summitul bilateral UE-Canada. Și după aceea va urma nu consultarea, ci procedură de aviz, de ratificare în franceză, și vreau să reamintesc că angajamentele care au fost uh, asumate de către comisie de uh, comisarul uh, Carl de Gucht uh, în 2009 și care merg dincolo de tratat, și anume că nu poate să fie o aplicare provizorie înainte de ratificarea de către Parlament, uh, cu excepția unor cazuri de extremă urgență pe care să le accepte Parlamentul, în astfel de cazuri nu va exista o aplicare uh, provizorie uh, până la uh, ratificarea de către Parlamentul European. Dacă e vorba de un acord mixt și experiența ne arată că, indiferent uh, de părerea Comisiei și uh, Consiliul este cel care hotărăște că este un acord mixt pentru toate acordurile uh, pe care le-am încheiat până acum. Nu există exemplu de acord mixt. În acest caz, ratificarea de către parlamentele naționale și într-o astfel de situație aplicația provizorie nu poate să se aplice decât pentru partea care este de competență europeană exclusivă sau de competență partajată pe care Uniunea Europeană hotărăște să și-o exercite. Ratificarea totală a acordului nu va fi finalizată decât în momentul în care fiecare parlament național sau regional, în funcție de țară, va fi ratificat acordul. Și dacă un parlament nu ratifică, dacă e vorba de un acord mixt, atunci, sigur, uh, va exista o problemă care trebuie abordată. Astea sunt faptele pe care mă bazez Iată realitatea faptelor și modul în care am procedat până în momentul de față cu toate acordurile anterioare. Și asta cu uh, acordul de plin al uh, Parlamentului European. Do you have further, please? I, I can, uh, yeah. Time I have, so we, I, we will. Uh, it's a, it's. Da, este un acord foarte important și deci cred că merită să-i acordăm timp. Nu aș dori să las întrebările fără răspuns. Așadar, în primul rând, vreau să răspund uh, domnului uh, raportor din perspectiva noastră. Adică perspectiva noastră este aceeași ca și a dumneavoastră și mantra noastră este să promitem mai puțin și să avem rezultate mai uh, consistente. Ar fi foarte bine dacă am putea să aplicăm acest uh, moto în, în toate domeniile de viață. Cred că e un principiu foarte bun pe care încercăm să-l uh, aplicăm cu modestie. În ceea ce privește întrebările referitoare la sistemul uh, de soluționarea litigiilor și întrebările referitoare la dacă acesta este democratic sau nu. Vreau să repet că, în primul rând, suntem în fața unui nou model care se bazează pe trei principii cheie. Protecția dreptului de a reglementa, un tribunal sau o curte permanentă independentă de prima instanță și același principiu se aplică sistemului de apel. O schimbare majoră față de sistemul actual ASTS uh, de soluționarea litigilor între investitori și state și de aceea mulți uh, avocați care cunosc sistemul actual sau uh, judecători sunt nemulțumiți de ceea ce facem. Dar poate că sunt nemulțumiți pentru că ceea ce fac în momentul de față, activitatea lor va, se va schimba, obiectul ei va dispărea. Și vreau să vă reamintesc ce facem. În multe sisteme există posibilitatea de discriminare în dreptul național. Nu e cazul în sistemele naționale europene, dar în alte părți, și în Statele Unite și în Canada, se poate face discriminare în uh, legislația națională și sunt dovezi din trecut. Apoi, acordurile internaționale nu sunt aplicabile direct dacă nu există un sistem de soluționare a litigilor și de aceea există un astfel de sistem în toate acordurile, nu doar în acordurile de investiții. Și va exista posibilitatea ca investitorii să fie să sufere discriminare în fața tribunalelor din Statele Unite sau Canada sau de altundeva, pentru că nu vor fi protejați de acordul care nu se aplică direct. Acestea sunt elementele cheie. Și noi încercăm să obținem un nivel de protecție pentru investitorii noștri în străinătate apropiat de nivelul protecției de care se bucură în Europa. Dar Acestea sunt eforturile noastre și noi avem niște standarde puțin mai scăzute decât uh, ale lor. Deci uh, nu decât uh, standardele noastre. Deci protecția va fi puțin mai redusă, dar totuși facem tot ce putem pentru a-i proteja. Și sigur că trebuie protejați și investitorii țărilor terțe. Și e clar că aceștia au în continuare posibilitatea să meargă în fața unui tribunal uh, național dacă consideră că e mai bine. Și dacă te adresezi unei instanțe naționale, atunci nu mai poți să uh, îți uh, înaintezi plângerea uh, sistemului de uh, sistemului internațional. Trebuie să alegi, nu poți să faci uh, să mergi pe ambele căi. Deci trebuie să faci o alegere clară dacă ești investitor. Acestea sunt elementele cheie pe care trebuie să le avem în minte. Și cred că în ceea ce privește opinia judecătorilor din Germania, pe mine m-a surprins că vreme de 50 de ani au fost în trecut 100 de acorduri bilaterale. În... Bun, să zicem. 95% având uh, un ISTS uh, și niciodată nu s-au plâns uh, judecătorii germani de incompatibilitatea cu dreptul german sau dreptul european. Mm, îmi pare rău, dar v-ați adresat întrebarea și o să vă răspund. Deci cred că asta este situația. Și sincer, dacă vrem să putem să ne protejăm investitorii împotriva discriminării în străinătate, trebuie să găsim un sistem prin care ei să poată să dea în judecată statele într-o într-o manieră care să garanteze uh, independența și spiritul democrației în acest sistem și e clar o abordare nouă, o abordare pe care am folosit-o în toate negocierile noastre, inclusiv în negocierile TTIP. Și nu e nu putem să ne bazăm pe faptul că vom obține acest lucru în acordul cu americanii. Dacă nu, în orice caz, nu vrem să facem niciun fel de compromis pe cele trei principii cheie. Sigur că în negocieri întotdeauna pot să mai adaptez uh, lucrurile, dar aceste adaptări nu pot să uh, submineze cele trei elemente cheie, uh, cele trei principii pe care le-am menționat la început. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor care se refereau la investiții. Și acum o să trec la celelalte întrebări și o să trec la franceză. Um. Acum pentru agricultură. În legătură cu agricultura, aș vrea să vă reamintesc, pe de o parte, care au fost obiectivele pe care le-am urmărit, aproape ca și Canada, avem uh, un comerț un pic excedentar față de Canada în ceea ce privește agricultura și produsele alimentare. Avem uh, și interese ofensive pe piața uh, din Canada, în special pentru produsele lactate, unde am obținut uh, uh, contingente tarifare foarte atractive, 20 de, mii de, 20 de, mii de tone de brânzeturi, de exemplu. Aș vrea acum să corectez cifra care a fost uh, menționată, domnule Jado. E vorba de 45 de milioane de tone de carne de vită, nu 40, ceea ce reprezintă 0, 5% din uh, accesul nostru pe piață, iar în ceea ce privește uh, carnea de porc uh, avem 75.000 de tone de porc contingente, ceea ce înseamnă 0,3% din totalul exporturilor. Suntem foarte atenți la aceste aspecte și suntem conștienți de faptul că în cadrul negocierilor există niște linii roșii care sunt foarte bine cunoscute, nu m-am referit la acestea, și avem foarte mare grijă față de crescătorii de animale, um, pentru ca acest sector să nu fie afectat sau destabilizat de negocierile noastre. Tocmai de aceea, uh, cu excepția uh, țărilor uh, precum cele din Asia, Japonia sau uh, Corea, unde noi suntem mult mai competitivi, dar niciodată nu vom liberaliza uh, total piața la carnea de vită, de porc sau chiar și de pasăre cu țări care sunt mai competitive decât noi. Acum, în ceea ce privește indicațiile de origine geografică, domnul Ferran, care spunea că noi vom proteja doar o mică parte din aceste produse. Vreau să vă reamintesc că avem deja un acord cu Canada în ceea ce privește vinul, care protejează sute și sute de vinuri cu indicație de origine geografică și e vorba aici de 145 de indicații de origine geografică care au fost considerate ca fiind prioritare de către statele membre și care vor fi protejate la același nivel cu câteva excepții ca uh, și protecția oferită pe piața UE și nu există niciun fel de amenințare pentru aceste produse, ci din potrivă avem o valoare adăugată pentru că le putem proteja și acolo. Și pe viitor, de exemplu, prosciutto di Parma va putea fi comercializat în Canada, lucru care nu se putea întâmpla până acum pentru că exista o marcă uh, comercială în Canada, Parmam, uh, deci am rezolvat și această problemă. Iată, în ceea ce privește acest capitol, unde avem uh, o protecție foarte bună și rezultate foarte bune pentru indicațiile de origine geografică. Am răspuns și în legătură cu termenele. Acum, Întrebările domnului Jadot. În primul rând, noi nu negociem uh, regulamentul nostru. Dumneavoastră ați evocat aici regulamentul referitor la calitatea carburanților. Aceasta nu era o parte a negocierilor cu Canada și, de altfel, uh, nu avem intenția, n-am avut-o niciodată, de a negocia acest regulament cu Canada. Ați uh, evocat uh, studiul asupra achizițiilor publice al domnului Meserlan. Bănuiesc că vă referați la ultimul studiu al domnului Meserlan, care arată că deschiderea achizițiilor publice în Statele Unite și Canada sunt comparabile. Bănuiesc că vă referați la acesta. Și, de fapt, uh, acest studiu are o lacună foarte mare și anume că nu menționează decât o parte mică din modalitățile prin care aceste uh, contracte de achiziții publice sunt deschise pentru companiile din țări terțe. E vorba de achiziții publice transfrontaliere, unde companiile care se află în țările terțe câștigă astfel de licitații pentru achiziții publice în altă țară. Aceasta se referă doar la 4% din piața de achiziții publice, iar celelalte cazuri care sunt dominate de companii din țări terțe care pot avea acces la astfel de contracte de achiziții publice, reprezintă o parte mult mai importantă, de exemplu prin cadrul filialelor sau prin participarea la consorții și aceasta reprezintă de 4 sau de 5 ori mai mult decât uh, celelalte cazuri care înseamnă 4%. Nu avem aici uh, cifre. Uh, în ceea ce privește Statele Unite, acel procentaj la care m-am referit se referă doar la Europa și deci uh, piața din Statele Unite este mult mai închisă decât cea europeană. Este un lucru pe care dorim să-l remediem în cadrul negocierilor TTIP și dacă nu vom reuși acest lucru, tocmai de aceea avem o propunere modificată a instrumentului de reciprocitate pe care o analizăm acum în ceea ce privește achizițiile publice. Acum, referitor la servicii și listele negative. Wi-Fi. Aș dori să clarific un lucru. Și anume, lista negativă e doar un instrument. Ce contează este rezultatul și vom continua, așa cum am făcut și până acum, să protejăm serviciile publice. Serviciile publice sunt protej- protejate prin acest acord, așa cum sunt protejate în toate acordurile noastre. Ceea ce înseamnă, vă reamintesc, că e vorba de servicii de sănătate, de educație, servicii sociale, aprovizionarea cu apă, mai ales în aceste domenii nu există nici un fel de angajamente și suntem în totalitate liberi să acționăm așa cum considerăm de cuvință și, pe lângă acestea, utilitățile publice fac obiectul unei rezerve. Și aici suntem liberi să avem monopolul pe care îl dorim privind accesul la piață în aceste servicii publice. Singura obligație pentru această parte, deci nu e vorba de sănătate, de apă, de servicii sociale, deci pentru cealaltă parte, dacă rămâne, dacă este o, vorba de servicii care sunt uh, externalizate către companii private, acest lucru nu trebuie să aibă loc într-un mod prin care să se discrimineze Uh, împotriva cuiva. Dar v-am spus foarte clar că nu e vorba de sănătate, educație, apă și așa mai departe. Deci e clar că vom continua să le protejăm și în trecut nu au fost niciodată niciun fel de litigii din uh, acorduri comerciale și de investiții care să se refere la servicii publice. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Ă, ă, Aș vrea acum să răspund și doamnei Le Pen. Într-adevăr, sunt un înalt funcționar al Comisiei Europene și sunt mândru de aceasta. Nu am fost ales, este adevărat, ă, și nu vreau să revendic un astfel de statut, dar sunt dispus să dezbat cu oricine ar dori, în orice mijloc de informare în masă sau în fața oricărui for. Am fost director general pentru agricultură și deci sunt dispusă să dialogez uh, și în situații dificile, așa că nu aveți de ce să fiți îngrijorată în acest sens. Vom continua să funcționăm uh, într-un sistem uh, democratic și de democrație reprezentativă, așa cum a funcționat și până acum, iar Parlamentul va avea ocazia să se pronunțe și, dacă se va trece mai departe, și Parlamentele naționale și poate că 3 sau 4 milioane de cetățeni europeni s-au pronunțat împotriva acestui acord pe internet sau într-o petiție europeană, însă ceea ce contează este ce gândesc 500 de milioane de cetățeni care sunt reprezentanți de parlamentele naționale și Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție. Start. Uh, Mulțumim și noi, Jean-Luc. Sunt convins că noi ne vom începe uh, munca uh, pe acest text odată ce el va fi tradus. Deci în iunie vă propun ca la Comisia INTA să începem munca efectivă pe acest text. Mulțumim, Jean-Luc, pentru această introducere și acum am să închei reuniunea deschisă publicului. Vom continua în spatele ușilor închise. Deci doar membrii Parlamentului, uh, funcționarii, uh, drept, funcționarii grupurile politice și secretariatul doar aceste persoane au dreptul să rămână, pe ceilalți îi invit să părăsească sala.